referendumului anunțat ieri la ora 5, deci acesta este considerat adoptat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarația